European pentru a-și axa atenția pe parteneri pentru a ajuta la îndeplinirea acestui obiectiv. Thank you very much. Uh, hat irányuló indítványt juttattak el. Mulțumesc că am um, închei dezbaterea și urmează acum votul. Votăm cele șase moțiuni pe, de rezoluție pe tema uh, masacrului minerilor grăviști. W procedurze catch the eye zgłosiłem się. Da. De ce nu ați permis, domnule președinte, să se ia cuvântul? În procedura catch the eye nu am putut să mă exprim în această dezbatere și o minimă cultură democratică ar impune-o. Eu vroiam să iau cuvântul la Catch de AI și, domnule președinte, nu ați permis acest lucru. Vreau să explicați, domnule președinte. Eh, Vă mulțumesc foarte mult. Aveți perfect dreptate. Numele dumneavoastră a fost pe listă, dar din păcate am avut Din păcate au fost uh, doar două lucruri disponibile, iar eu le-am acordat uh, altor două persoane care s-au scriseseră mai devreme. Și acum uh, trecem la moțiunea de rezoluție depusă de șase grupuri politice, fără amendamente. Supun votul rezoluția comună. Cine este pentru? Against. Cine împotriva? Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe eh, la cele șase moțiuni de rezoluție eh, cu privire la eh, discriminările și persecutarea musulmanilor Rohingya în Birmania. Nu există amendamente. Supun la vot moțiunea de rezoluție comună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem eh, la cele șase moțiuni de rezoluție eh, în cazul Ramil Safarov, Azerbaijan. Votăm eh, moțiunea de rezoluție comună a cinci grupuri politice. Avem niște amendamente. Amendamentul 1, vot cu apel nominal. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 2, depus de uh, Verzi, Vot cu apel nominal. Vot deschis. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. Tot vot cu apel nominal. Vot deschis acum. Votul s-a închis. Se respinge. Amenentul numărul 4, spune președintele, vot cu apel nominal, votul e deschis. Vot închis. Se respinge amenamentul. Amenamentul 7, vot cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul numărul 8, supus eh, la vot cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 6 și amendamentul 12 revizuit sunt identice. Vot prin apel nominal, vot deschis, închis, se adoptă. I put amendment 11. Amendamentul 11 se votează acum vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 13, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 10, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 acum, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul nou a fost retras și acum avem moțiunea comună în întregime, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, S-a închis votul. Se adoptă. Procesul verbal al sedinței actuale va fi prezentat la începutul eh, sesiunii următoare în cazul în care nu există obiecții la eh, cele discutate azi. Eh, procesul verbal va fi transmis imediat eh, persoanelor interesate. Ședința se suspendă, sesiunea se încheie. Vă doresc tuturor drum bun. La revedere!